la vot. Și avem pe listă trei propuneri de uh, rezoluții. Mai întâi despre Nicaragua. Are cuvântul doamna Veronic de Caiz. Vreau să vă reamintesc că grupul meu a hotărât să nu participe la vot din motivele pe care le-am exprimat mai devreme. Deci nu este vorba de o abținere, uh, nici abținere, nici participare la vot. Madame Corhola. Doamna Corhola keskustelussa liian... Mulțumesc, domnule președinte. În uh, discuția avută avut prea mulți colegi, au avut ocazia să își depășească timpul de vorbire, de aceea aș dori să vă reamintesc că dacă este nevoie puteți le și tăiați microfonul și acest lucru este important ca să nu mai pierdem timp în mod inutil. Ano, někteří dostali slovo dvakrát, ale ne. Da, așa este, chiar că așa este. Unii, într-adevăr, au vorbit chiar de două ori, numai că nu s-au referit la aceeași chestiune și nu la acest punct. Și am fost îngăduitor cu toată lumea, n-am tăiat nimănui microfonul, dar data viitoare vi-l tai. Mulțumesc foarte mult. Are domnul Romeva Irueda. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să insist asupra faptului că grupul nostru este prezent în sală, dar ca și socialiști am hotărât să nu participăm la vot, ținând seama de poziția noastră și de modul în care a avut loc dezbaterea. Domnule președinte, și noi avem aceeași poziție din motivele pe care le-am menționat uh, mai devreme. Nu vom participa uh, la vot, am participat la dezbatere, dar nu vom participa la vot pen, pentru că este vorba aici despre o falsă urgență, așa cum am mai spus. Dobře, děkuji. Já myslím, že můžeme přistoupit k hlasování. Mulțumesc, cred că putem trece mai departe, să votăm, o să votăm în legătură cu rezoluția comună celor trei partide, PPE, ALDE și ECR, conservatorii și reformiștii. Usnesení k Nikaragui. Kdo je pro toto usnesení? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la al doilea punct, patru propuneri de rezoluție cu privire la Laos și Vietnam. Trebuie doar să vă spun că la aliniatul 6 există o mică greșeală de ordin tehnic. Cuvintele disciplinary și criminal vor fi înlăturate din text. Votăm deci acum moțiunea de rezoluție pentru Laos și Vietnam din partea a patru grupuri politice și vom avea un vot separat. Aliniatul 6, prima parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 6, a doua parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? De asemenea, se adoptă. Și acum întreaga moțiune de rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și ultimul subiect de pe listă, însă nu cele din urmă, avem moțiunea de rezoluție referitoare la China și modul în care se utilizează pedeapsa cu moartea și drepturile minorităților. Domnule Postalt, vă rog. Domnule președinte, îmi cer scuze, dar la punctul 3, în versiunea germană, s-a străcurat o greșeală. Vă rog să verificați și să vă asigurați că în cealaltă limbi este corect. Se spune condamnă execu- executarea uh, um, persoanelor de origine tibetană și, uig- și uigură. Deci nu, nu e bine cum s-a, s-a făcut legătura între aceste, aceste două grupuri etnice. Pani... Mulțumesc foarte mult. Atunci, haideți să trecem mai departe la moțiunea depusă de către grupul social-democraților. Și cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Bun, se respinge. Și acum o să votăm pentru moțiunea comună din partea a trei grupuri politice, PP, ALDE și Verzi. Bun, votăm. Și o să fie un vot cu apel nominal. Nu, mă iertați, spune președintele, mă iertați, spune președinte. Mai întâi, alineatul nou, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Și cred că trebuie să verificăm electronic. Vă rog să vă scoateți cartele de vot și să votați. Acum s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Bun. S-a încheiat votul și iată rezultatul. Bun, deci se adoptă. Mai departe avem, votăm toată moțiunea, toată, tot proiectul, putem să votăm. S-a închis votul. și se adoptă. Takže zápis tohoto jednání bude předložen. Bun. Procesul verbal va fi transmis și va fi trecut pe ordinea de zi pentru următoarea reuniune. Dacă nu mai există alte rezerve, atunci o să transmitem către toate organismele și instituțiile la care se face referire în text. Se suspendă. Se încheie reuniunea. Mulțumesc foarte mult și să aveți